are și uh, mai multe persoane se află acum pe uh, lista Uniunii Europene, lista de mm, vinovați a Uniunii Europene uh, pentru aceste acte. Li. Mulțumesc, domnule comisar Dali. În încheierea dezbaterii au fost înaintate șapte propuneri de rezoluție, dezbaterea este încheiată, iar votul va avea loc imediat. Vom vota mai întâi uh, referitor la situația din regiunea Sahel. Avem șapte propuneri de rezoluție și un text comun de rezoluție din partea a șase grupuri parlamentare. Pe acesta îl vom vota. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la votul referitor la propunerea de rezoluție privind cazurile de impunitate în Filipine. Și aici avem o propunere de rezoluție înaintată de mai multe grupuri parlamentare, per total șapte, iar domnul Silvestris ne-a rugat să votăm prin apel nominal. Există obiecții? Dacă nu, atunci vom vota prin apel nominal. Eu nu am cardul de vot, uh, dar declarăm votul deschis. Albert, ne poți ajuta? 134, 144, 143, 144, noi ne-am lăsat cartela de vot acolo. Uh, în mod normal nu poate vota altcineva, însă eu îl rog acum pe Albert să facă acest lucru pentru mine. Mulțumesc, iată. A votat toată lumea? Ah, mi-a adus și cardul de vot. Îi rog pe colegi să dea dovadă de înțelegere pentru această situație. Bun, deci uh, iată că nu a votat pentru mine, ci voi vota chiar eu și acum vă întreb încă o dată. A votat toată lumea? Votul este închis. Și propunerea de rezoluție este adoptată cu majoritate mare, trei abțineri. Urmează acum votul referitor la situația minorităților etnice din Iran. Aici avem uh, o rezoluție comună, de asemenea înaintată de mai multe grupuri parlamentare. Uh, primul, uh, prima propunere de rezoluție a fost retrasă, dar vom vota textul original în ceea ce privește aliniatul 7 și știu că domnul Postel dorește să introducă un amendament oral. Da, este vorba despre discriminarea musulmanilor neșiiți înainte să ajungem la altceva. Uh, dorim să extindem acest punct și să introducem aici și celelalte minorități religioase, creștinii și așa mai departe. De aceea propunem următoarea formulare. Persecutarea și uh, urmărirea minorităților religioase cum ar fi musulmanii neșiiți, azirii și alte grupuri creștine. Și apoi urmează minoritatea în Bahrai. Deci acesta este amendamentul nostru oral, și anume azirii și celelalte minorități uh, etnice și religioase, creștinii, să fie numiți clar. Mulțumesc. Există obiecții, spune președintele? Nu este cazul. Atunci votăm textul original astfel amendat. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la votul final, referitor la propunerea de rezoluție astfel amendată, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Și această propunere de rezoluție a fost adoptată unanim cu două abțineri. Cu aceasta am ajuns la încheierea votului. Domnule de Kaiser, vă rog, aveți cuvântul. Am votat, dar cred că mi-am scos cartela de vot prea repede și uh, ecranul s-a stins. Nu știu dacă votul meu a fost înregistrat, dar voiam să l exprim și oral. Vom verifica acest lucru și uh, vom vedea ulterior. Doamnelor și domnilor, uh, din partea PPE și SND am următoarele amendamente în ceea ce privește numirea de uh, reprezentanți în delegații la ENVI, domnul Ulmăr, la Transport, domnul Adam Coșa și la Comisia pentru Agricultură, domnul Eric Andrieu. Există obiecții? Nu este cazul atunci aceste numiri sunt uh, confirmate. Procesul verbal uh, al acestei ședințe va fi înaintat spre adoptare la începutul următoarei ședințe. Și dacă nu este, uh, există obiecții,